cu partenerii în toată lumea, partenerii noștri din toată lumea, incluzând Eritrea. În acest dialog, dar și public, trebuie să ne arătăm îngrijorările că Eritrea continuă să-și încalce obligațiile și nu respectă drepturile sale funda drepturile fundamentale. Cerem să se facă acțiuni concrete, precum uh, eliberarea prezonierilor care sunt uh, deținuți încă din 2001 și mai ales uh, domnului David Isaac, care este cetățean UE și Eritrea. Uniunea Europeană a vorbit despre aceste îngrijorări și în foruri internaționale, mai ales în cadrul Consiliului uh, Drepturilor Omului al ONU, unde am lansat un apel către Eritrea de a colabora cu raportorul special al ONU și cu Comisia de Ancheta ONU pe Eritrea și să dea acces uh, acestor persoane în, la țara lor, în Eritrea. Este foarte important ca un angajament continuu în această țară să fie uh, în continuare pe ordinea de zi, din mai multe motive. În primul rând, pentru că o implicare creează posibilitatea de a sublinia nevoia de schimbare și de progres uh, transfrontalier și uh, să Insistăm asupra respectării standardelor de drepturile omului. Izolarea nu ajută niciodată în astfel de circumstanțe. În al doilea rând, fiind dat că angajamentul ne permite să susținem în continuare populația, un al doilea motiv, pentru că astfel îmbunătățim condițiile lor de viață. Și, în final, pentru că angajamentul nostru poate contribui la pace și stabilitate în această țară și în regiunea mai amplă. Câteva progrese mici s-au făcut recent. De exemplu, în decembrie 2014, guvernul Eritreei a anunțat că de durata indefinită a serviciului militar va fi acum limitată pentru noi recruți la 18 luni. Această decizie este una foarte importantă, pentru că înainte serviciul militar era fără sfârșit și acesta era unul dintre motivele cele mai importante de emigrare. Acum decizia mai urmează însă să fie și implementată. Trebuie să facem tot posibilul pentru a putea uh, elimina stresul de pe popul, de populației din Eritrea care au o problemă de securitate alimentară și o lipsă de perspective economice și de oportunități. Cea mai mare uh, bună dovadă pentru disperare este fluxul de migranți, uh, mai ales tineri, care încep o aventură periculoasă ilegală de trecere a frontierei uh, către Europa sau pe bărci, care foarte des este foarte periculoasă. Cel de-a 10-lea fond de dezvoltare al UE uh, prevede 53,2 uh, milioane de euro pentru Eritrea din 2008 până acum, dar acestea se referă mai ales la securitatea alimentară și a agriculturii. Cel de-al doilea sector este capacitatea, crearea de capacități, guvernanță și accesul la justiție la nivelul de jos, mai ales uh, prin intermediul tribunalelor comunitare. Ajutorul nostru vine prin intermediul proiectelor și nu prin uh, o ajutorare bugetară. Proceduri de monitorizare stricte vor putea să se asigure că ajutorul acesta ajunge direct la cetățeni, creează locuri de muncă și reduce sărăcia. Nu există nicio susținere față de guvernul central din Eritrea. În ceea ce privește program, programele în cadrul celui de-a 11-lea fond de dezvoltare, discursurile, discuțiile sunt în curs. Se prevede ca acest ajutor pentru dezvoltare să susțină dezvoltarea economică și socială, inclusiv prin accesul la energiile regenerabile, pentru a obține rezultate concrete pentru populație, precum crearea de mai multe locuri de muncă, și îmbunătățirea accesului la alimente pentru cetățenii din Eritrea. Susținerea față de activitățile guvernului este de asemenea importantă, activități care să ducă la creștere economică. Pe lângă cooperarea Uniunii Europene pentru Fondul de Dezvoltare și Financiar, Uniunea Europeană a alocat și uh, fonduri tematice pentru a susține și a crea capacitatea unor organizații ONG-uri la nivelul societății din domeniul social, cultural și al drepturilor economice. Deși contextul permite acum numai o vizibilitate redusă, acest angajament cu actori non-statali încurajează pluralitatea și participarea cetățenilor și pe termen mediu și lung. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre migrație. Eritrea este o țară cheie de origine, iar îmbunătățirea accesului la alimente pentru ei, uh, pentru cetățeni și ajutorul pentru dezvoltare vor putea să aborteze cauzele migrației. Eritrea este un partener foarte activ în cadrul procesului de la Khartoum. În cadrul acestui proces, problemele de drepturile omului legate de migranți și refugiați vor fi de asemenea discutate așa cum s-a convenit în la declarația interministerială semnată la Roma în uh, noiembrie anul trecut. Ajutorul pentru dezvoltare trebuie să fie văzut și într-un context regional. Proiectele regionale vor putea să lege Eritrea mai bine de regiuni. Dezvoltările recente din Eritrea sunt foarte îngrijorătoare și pot avea implicații serioase pentru stabilitatea regiunii și pentru Eritrea, care este dincolo de Yemen, peste Marea Roșie. Uniunea Europeană poate susține cetățenii din Eritrea și poate să le permită să fie mai puțin vulnerabili față de radicalizare, iar ajutoarele Uniunii Europene trebuie să fie văzute și ele ca o contribuție la pace și la stabilitate în regiune. M-aș bucura foarte mult să vă aud uh, părerile în ceea ce privește angajamentele UE în Eritrea. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar Mimița. Au cuvântul acum vorbitorii numărul, numele grupurilor și are cuvântul mai întâi domnul Știr din partea PP, două minute. Hvala, gospodine președinte, gospodine povjereniče. Eritrea... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eritrea este într-adevăr una din țările cele mai sărace din lume, conform indexului de dezvoltare uman, este pe locul 177 din 178. ...30% din toate solicitările de azil politic vin tocmai din Eritrea. Și motivul este tocmai acesta, abuzul sistematic al drepturilor omului. Avem în Eritrea o dictatură care durează de prea mult timp și prea mulți sunt, și mulți sunt uh, cei care numesc Eritrea Corea de Nord din Africa sau cea mai mare închisoare din lume. Unde sunt uh, politicile noastre de dezvoltare? Prioritatea, cum ați spus-o, domnule comisar, a fost până acum uh, legată de dezvoltarea rurală și legată de alimentație. Bineînțeles, nu punem sub semnul întrebării importanța de a trimite ajutor populației și nu uh, să trimitem ajutor uh, dictaturii. Însă, crearea unor instituții inclusive și munca privind drepturile omului trebuie să fie incluse în al 11-lea program de dezvoltare. Dacă ne coordonăm uh, politica externă și de securitate comună, va trebui să includem și asta în activitatea noastră. Să nu ne facem iluzii. Politica de dezvoltare nu poate înlocui politica europeană de apărare. În orice caz, Eritrea trebuie să devină o țară în care se respectă drepturile omului. Mulțumim, domnule Stier. Urmează acum două minute doamna Valenciano. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, Eritrea este o țară abandonată, pe un continent abandonat și nu se află în centrul dezbaterilor sau știrilor pe care le primim. Vorbim foarte puțin despre Eritrea, domnule comisar, și am făcut foarte puțin pentru această țară un stat uh, unde gradul de oprimare este unul din cele mai ridicate din lume și cu un dictator sângeros care de 20 de ani controlează toată puterea în stat, țara care a devenit o adevărată închisoare în aer liber. Dacă vorbim însă despre Eritrea, nu o facem pentru că ne îngrijorează drepturile omului în această țară, ci și pentru că am primit un semnal de alarmă, pentru că foarte mulți cetățeni de acolo încearcă să fugă din propria lor țară, și uh, încearcă să-și găsească azil în altă parte. Iată ce știm despre Eritrea și acesta este adevărul. Cu o populație destul de mică, de doar 6 milioane și totuși uh, peste 300 de mii de uh, cetățeni din Eritrea și-au abandonat țara anul trecut. Foarte mulți sunt uh, copii de 15 până la 17 ani Marea majoritate trăiesc în condiții deplorabile în tabere de refugiați și există și traficul cu ființe umane și, de asemenea, problema torturii în peninsula Sinai. Comisia a anunțat un uh, potențial pachet de ajutor umanitar. Este un lucru foarte bun, însă, domnule comisar, vreau să vă întreb dacă acest ajutor va fi într-adevăr pentru cetățenii din Eritrea sau dacă vom menține doar status quo-ul pentru dictatorul de acolo decât să-i ajutăm pe ei. Cum putem să ne asigurăm noi că acești bani nu vor aduce beneficii, așa cum s-a întâmplat până acum, doar dictatorului? Vorbim despre azil, despre reunificarea familiei, un lucru de care au nevoie cu adevărat mulți cetățeni, cetățenii care au fost victimele exodului eritrean și ar trebui să vorbim mai mult despre aceste probleme și să ne deschidem mai mult frontierele pentru ca aceste persoane să poată intra și să aibă o viață un pic demnă. N-aș vrea, domnule comisar, să dau impresia sau să dăm impresia că suntem ca niște bogătași care nu văd nimic pentru că alții să rezolve problemele. Președintele intervine. Mulțumesc, doamnă Valenciano, și acum domnul Henkel pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că tot ceea ce s-a spus aici eu pot să susțin, mai ales ceea ce a spus doamna Valenciano înainte. Ne ocupăm acum de fapt, iar cu simptomele unei probleme, în cazul acesta în Eritrea, de fapt avem de face cu un uh, sistem corupt care nu respectă oamenii și este vorba de un regim dictatorial. Eu aș vrea să ne uităm mai atent la sancțiunile pe care trebuie să le prevedem pentru această țară și să vedem ce putem să mai facem pentru această țară. Mai ales sunt foarte convins de faptul că trebuie să ne angajăm acolo unde persoanele care au pus sub jug această țară uh, sunt cel mai bine pedepsite. Deci eu cred că trebuie să facem în primul rând tot posibilul pentru ca cercul celor care nu mai au voie, au interdicție de călătorie să se lărgească. Uh, să încercăm să le înghețăm averile în diferitele țări în care și-au depus averile și cercul celor care au trimis uh, rudele lor la școli de elită din uh, Europa sau din America, de asemenea ar trebui studiat mai îndeaproape. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Henkel. Are cuvântul acum două minute doamna Besera Basterecea. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Mimița. Eritrea este țară semnatară a acordului de la Cotonou în care părțile își au angajamentul să respecte libertățile fundamentale și drepturile omului. Este o țară unde nu s-au organizat alegeri democratice din 93. În urmă cu ceva timp, președintele spunea fără niciun fel de complex. Dacă cineva de aici numește democrație un sistem multipartinic, atunci să plece de aici. Vorbim despre un guvern care utilizează starea de excepție în mod permanent și care recrutează Uh, copii, femei și bărbați uh, pentru serviciul militar uh, nelimitat, care limitează libertatea de expresie, de conștiință, de mișcare și libertatea religioasă. Un guvern care finanțează grupurile teroriste. Nu știu dacă mai aveți nevoie și de alte motive pentru a vedea ce facem pentru Eritrea. Președinta NGO-ului italian Gandhi lucrează acolo și peste 5.000 de eritreeni fug în fiecare lună din această țară spre Europa. Această persoană a reușit să um, dea refugiu la sute de refugiați. Mulți dintre ei au mai puțin de 15 ani, copii cu povești teribile în spatele lor care se află în Lampedusa și uh, care își amintesc de țara lor uh, prin uh, dulciurile pe care le gustă acolo și care seamănă cu cele de acasă ar trebui ca um, țipetele lor atunci când sunt torturați să fie auzite, pentru că mulți dintre ei sunt uh, loviți, uh, bătuți, arși de vii și se cer de asemenea recompense de până la 45.000 de dolari. Dacă nu se plătesc aceste recompense, uh, traficanții atunci cer, uh, de exemplu, un rinic sau un alt organ. Acest NGO italian a reușit să elibereze foarte multe persoane, însă avem nevoie de mai multă speranță pentru ca Eritrea să respecte guvernanța inclusivă, despre care am vorbit în această dupămasă, pentru ca Europa să fie o adevărată locomotivă care să-i tragă în afară din acest regim și din această problemă a încălcării drepturilor omului. Aceasta este datoria noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Besera Basterecea și acum doamna Vergiat pentru un minut jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru că au acceptat în sfârșit să dezbatem acest subiect. Procesul de la Khartoum, lansat sub președinția italiană, dorește să relanseze un dialog și o cooperare cu Eritrea, cea mai groaznică dictatură din Africa. 312 milioane de ajutor au fost publicate și apoi această informație a dispărut de pe site-ul Comisiei se prevăzuse 122 de milioane, până la urmă au ajuns la 52 de milioane uh, pentru că programele nu au fost aplicate. Eritrea uh, sunt pe locul 2 în topul naționalităților care uh, traversează Mediterana. Migrația este finanțată practic în Eritrea Um, se finanțează guvernul pentru a combate traficul de ființe umane. Tocmai acest guvern uh, tocmai a spus că militanții de drepturile omului și jurnaliștii occidentali sunt cei care uh, sprijină această migrație. Acum doi ani era vorba de CIA. Cu cine veți coopera? Cu acest guvern corupt uh, și dictatorial? Până la urmă riscăm să finanțăm o nou, un nou val de reprimări într-o țară în care nu mai știm câți jurnaliști sunt în închisoare uh, și știm însă că jumătate dintre ei probabil sunt, au uh, decedat în timpul detenției. Constituția nu a fost niciodată aplicată în această țară, nici măcar nu există un cod penal. Cu cine veți lucra uh, pentru, în acest sens? Și campanii de, campanii de conștientizare. Ce veți finanța? Președintele întrerupe. Vă mulțumesc, doamnă Vergea. Urmează un minut și jumătate, doamna Sargentini. Voorzitter, volgens mij hebben wij Mulțumesc, domnule președinte. Purtăm această dezbatere despre Eritrea, mai ales pentru că domnul Mimița a luat cuvântul la Addis Abeba în fața presei și a vorbit despre ajutorul de dezvoltare. Vorbim despre o cifră pentru ajutorul pentru dezvoltare în Eritrea care a dus la o uimire foarte mare, um, dar care probabil este legată de numărul de migranți care vin din această țară. Poate că domnul comisar poate să ne spună mai multe despre cum uh, vor fi folosite aceste fonduri. Sigur că și înainte au existat fonduri din fondul de dezvoltare pentru Eritrea, dar din păcate multe lucruri nu au putut să fie făcute pentru că e foarte greu să transmiți uh, fonduri într-o țară în care lucrătorii nu uh, merg la muncă de bunăvoie, în care există obligativitatea uh, serviciului militar, care respectivii sunt aproape ca niște sclavi. Fondurile acestea așadar n-au fost cheltuite. Dacă acum vrem din nou să mai punem la dispoziție fonduri, trebuie să vedem ce facem cu ele. Și mă întreb, domnule comisar, dacă sunteți de părere că aceste fonduri vor fi cheltuite după 5 ani sau nu. Și o remarcă finală într-o perioadă în care colaborarea pentru dezvoltare trebuie să fie justificată mai ales prin combaterea fluxurilor migratorii, nu va funcționa ceea ce doriți dumneavoastră să faceți. De ce trebuie să facem uh, așa? De ce nu încercăm să uh, combatem regimul ca atare? Mulțumesc, doamna Sargentini. Acum două minute, doamna James. Mulțumesc. În urmă cu nouă zile, colegul meu, Nathan uh, Gill, la plenara de la Strasburg spunea că țările în curs de dezvoltare au nevoie de comerț, nu de ajutor. Săptămâna aceasta avem un studiu care a fost publicat și care demonstrează încă o dată acest lucru. Eritrea are o libertate a presei și, în ceea ce privește drepturile omului, un record absolut groaznic. Țara nu a acordat permisul de a intra reporterilor independenți de teamă de și chiar și săptămâna aceasta Uniunea Europeană a cerut președintelui din Eritrea să elibereze toți prizonierii printre care și mulți jurnaliști. Însă Uniunea Europeană are de suferit de pe urma propriei ipocrizii și a speranțelor deșarte în legătură cu ce ar putea obține pentru că, pe de o parte, condamnăm dictatorii și, pe de altă parte, le oferim ajutor. Nu dorim migrație în Europa, însă dorim politici comune de migrație și, pe de altă parte, risipim banii fără niciun fel de responsabilitate. Și deseori sancțiunile sunt implementate mai degrabă asupra inocenților și nu uh, rezolvăm și problema cu cei vinovați. Un raport asupra situației economice în Africa săptămâna aceasta arată că PIB-ul din Eritrea a crescut cu 2,3%, de două ori mai mult decât în 2013. Această țară este bogată și are mine de aur, cupru, nichel și așa mai departe. Zăcăminte pe care multe țări și le-ar dori din tot sufletul. Ce are nevoie Eritrea acum este să-și diversifice economia și să nu se mai bazeze doar pe industria minieră. Oamenii au nevoie de locuri de muncă, de o securitate a locurilor de muncă și de oportunități pentru a scăpa de sărăcie. Și ajutorul nostru nu îi poate ajuta în acest sens. Ar trebui să fim foarte atenți cum utilizăm acest ajutor extern și ce cerem în schimb de la această țară. Și nu cred că facem ceea ce trebuie pentru a atinge acest obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc! doamna James și acum domnul Borghezio pentru un minut. Criterii. Mulțumesc, se vorbește de criteriile pentru ca să putem vedea unde sunt folosite ajutoarele Uniunii Europene. Însă politica de cooperare europeană în Africa, trebuie să o spunem foarte clar, este un eșec. Eritrea este un caz evident. Nu este acceptabil să facem eforturi pentru 300 de milioane pentru Eritrea când știm că aceste resurse nu vor servi la ameliorarea condițiilor de viață al acestui popor, care ci mai degrabă vor intra în buzunarele cuiva sau a unui ONG netransparent într-un sector care este cu totul corupt în administrația publică din această țară. Noi cerem de aceea ca, în ceea ce privește toate fondurile comunitare cu care, uh, care vor fi după aceea controlate, sper eu, scrupulos, să fie adresate proiectelor de ajutor umanitar. Trebuie să încercăm uh, să facem o verificare foarte profundă dacă s-au atins obiectivele cu care au fost finanțate și dacă au fost transparente procedurile. Și trebuie să spunem foarte clar că riscăm să plătim de două ori. O, o dată prin migrația de masă, pentru că s-a spus de multe ori că o parte foarte mare a acestor ajutoare, acestor migranți sunt, vin din Eritrea și în același timp se taie microfonul. Mulțumesc, domnule Borghețio, și acum are cuvântul două minute domnul Abactuson. Herr Tolman, Eh, när vi eh, i parlamentet idag debatterar utvecklings... domnule președinte. În Parlament vorbim astăzi despre ajutorul de dezvoltare pentru Eritrea și vorbim despre încălcări ale drepturilor omului din partea regimului din această țară. Am să vă numesc o cifră. 5.000. Marți, 2 iunie, vor fi 5.000 de zile de când David Isaac a fost arestat și deținut în Eritrea. Este vorba de un jurnalist uh, cu cetățenie suedeză și eritreană și este în închisoare din 2001, în condiții îngrozitoare, fără niciun fel de proces și fără niciun fel de contact cu lumea din afară. Este vorba de una dintre cele mai grave încălcări uh, ale drepturilor omului cu o legătură cu Suedia uh, pe care le-am văzut vreodată și trebuie să depunem o presiune. Regatul Unit și Canada au luat măsuri pentru a împiedica ambasadele Eritrei din Occident să impună o taxă obligatorie asupra cetățenilor care trăiesc în străinătate. Și Uniunea Europeană cred că ar trebui să ajute aici, pentru că ar fi un mod de a pune capăt fluxului de fonduri um, către dictatura eritreană. În plus, ar avea, avem nevoie de acțiuni din partea Consiliului de Securitate al ONU. Fac apel la Uniunea Europeană să facă tot ce poate pentru a pune capăt măsurilor uh, arbitrare impuse de regimul uh, eritrean, să vorbim despre sancțiuni impuse dictatorilor. Și când este vorba de ajutor pentru dezvoltare, cred că ar trebui să fie legat de condiții pentru a ne asigura că drepturile omului sunt aplicate. 5.000, 5.000 de zile lungi David Isaac a fost uh, deținut. Iar închisorile din Eritrea sunt pline de nevinovați, uh, prizonieri de conștiință. Uniunea Europeană acum trebuie să acționeze, trebuie să impună sancțiuni mult mai grave, mult mai dure. Vă mulțumesc. Două minute, doamna Chienghe. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte de la începutul anului 2015, peste 10.000 de refugiați din Eritrea au ajuns pe coastele Italiei. Zeci de mii de persoane au evadat din Eritrea. Prin mâinile călăuzelor și traficanților au murit mii într-o călătorie fără sfârșit. E foarte dificil să vorbim de această țară și despre acest subiect fără să vedem uh, și uh, fața acestor persoane care vin în mii, mii câteodată morți pe coastele țărilor noastre. Guvernul acestei țări este în mâinile aceluiași uh, dictator de ani de zile și deci o alternanță la putere nu există, nu există alegeri democratice. Având în vedere tributul de sânge care a fost plătit de către poporul eritrean, la granițele Uniunii Europene trebuie să susținem uh, procesul de dezvoltare al acestui, uh, acestei țări. De aceea, domnule președinte, ajutoarele umanitare care au fost uh, acordate Eritreei în cadrul abordării despre care am mai vorbit și în cadrul acestei plenare, ar trebui să intervenim asupra cauzelor și să rupem această tăcere, să facem ca guvernul lui Alfmara să uh, duc, uh, să ajungă la un dialog, uh, la un dialog pașnic, fără taburi, fără a ascunde nimic, pentru ca să putem să susținem această țară în procesul de democratizare, ținând de valorile și obiectivele noastre. Și cred că este foarte important să putem și să uh, acompaniem o, aceste ajutoare de o verificare absolută până la capăt și pentru ca să știm sigur că populația este cea care beneficiază de ele. Putem să garantăm uh, și prezența organizațiilor umanitare în țară pentru ca să se îmbunătățească condițiile de viață ale persoanelor din Eritrea. Nu putem să ignorăm, domnule președinte, consecințele pe care le are și războiul între Eritrea și Etiopia asupra păcii din regiune pentru că, oricum, Marea Mediterană, de exemplu, s-a transformat deja în cimitir. cimitir. Trebuie așadar să încercăm să promovăm pacea, să încercăm să avem curajul să începem pe calea dialogului de fiecare dată că se poate și să rupem tăcerea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Chienghe. Are cuvântul domnul Ujazdowski un minut. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Mulțumesc, domnule președinte. Europa trebuie să-și respecte angajamentele față de Eritrea. Este vorba de o țară foarte săracă și cu condiții sociale foarte proaste și, în plus, un regim de dictatură. Eritrea a suferit de pe urma experienței coloniale și de aceea avem și noi anumite obligații și responsabilități. Lumea liberă trebuie să lupte împotriva încălcării drepturilor omului și în același timp să susțină cetățenii de acolo. Asta trebuie să facem și noi, să îi susținem direct pe cetățenii eritreeni. Această susținere, acest ajutor ar trebui să fie controlat și sunt de acord cu doamna Sargentini care spunea că ar trebui să facem o evaluare actualizată a acestui ajutor pentru dezvoltare, pentru că n-ar trebui să risipim banii europeni. Trebuie să perseverăm și în felul acesta ne vom atinge obiectivele. Mulțumesc! Mulțumesc și acum pentru un minut doamna Spinelli. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. E clar acum cum dorește Uniunea Europeană să-i uh, oprească pe migranți pe, și cred că folosirea uh, forței uh, trebuie să fie, folosirea forței a fost decisă și pe barcă, atât pe barcă cât și când se urcă pe aceasta. Încercăm să avem o influență asupra dictaturilor pentru a putea opri acest flux. Anul trecut însă au existat rapoarte cu privire la drepturile omului în Asmara, rapoarte care au fost, de, au, fost putut, au putut să fie sustrase de către opoziție, însă cred că trebuie să lansăm apelul refugiatului. Dacă citim aceste rapoarte, E clar că se va face o legătură imediat și anume că Europa încerce, încearcă să pune capane ori uh, încearcă să le dea, să-i dea pe mâna traficanților sau îi întoarce înapoi în uh, țara în care sunt persecutați. Nu știu cum vă simțiți dumneavoastră, dar știu cum se simt uh, refugiații care sunt condamnați să se lupte cu pereții, pentru că Europa oricum se taie microfonul. Are cuvântul acum doamna Sebalios, un minut. Eh, Mulțumesc, domnule președinte Domnul comisar și colegul meu suedez tocmai au vorbit despre David Isaac, care este închis din 2001 în Eritrea și este de cetățenie suedeză. Iată, deci, a 5.000 de zile, aproape 13 zile, aproape 13 ani. Amnesty International arată că este singurul cetățean UE care este acum închis din cauza opiniilor sale. A existat o intervenție din partea guvernului suedez și a diplomației UE, dar nimic nu a ajutat pentru eliberarea domnului Isaac. În 2009, Președintele Afeverchi spunea că nu are de gând să organizeze un proces și nici pe departe să le libereze și, indiferent ce gândea Suedia, considera că pe el nu-l interesa. Să trecem acum la problema ajutorului. În Suedia nu există ajutor bugetar pentru Eritrea. În Uniunea Europeană nici aici nu există ajutor bugetar și atunci mă întreb Comisia ce are de gând să facă pentru a se asigura că acest cetățean european este în sfârșit eliberat din închisorile din Eritrea. Mulțumesc, doamna Sebaios, și acum domnul Epitedeios, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Una dintre țările africane cu care Uniunea Europeană încearcă să aibă, și consolideze relațiile este Eritrea. Însă, guvernul încalcă în mod consecvent drepturile omului. Cazul acestei țări este tipic pentru mentalitatea și filozofia politicii externe a Uniunii Europene. se apără numai interesele europene și numai de aceea vrem să consolidăm uh, legăturile cu țări care nu sunt uh, democrate și care încalcă drepturile omului. Aceste țări au o valoare strategică pentru Uniunea Europeană, acesta este adevărul. Și mai rău este că încercăm să, a, să permitem unor țări, precum Turcia, Kosovo, să adere la Uniunea Europeană, chiar dacă nu respectă criteriile de la Copenhaga. Însă nu trebuie să fim ostaticii politice a acestor țări. Dacă vrem ca Uniunea Europeană să aibă mai multă putere, trebuie să respectăm uh, valorile europene. Președintele întrerupe, domnul Frunzulica acum. Micro. Try harder. domnule președinte ajutorul pentru dezvoltare european trebuie să aibă obiectivul cel mai important și în ceea ce privește situația din Eritrea, delegația UE trebuie să monitorizeze foarte atent aceste fonduri. Este foarte clar că o creștere a dialogului uh, politic cu guvernul uh, pe dialogul politic în conformitate cu articolul 8 de la uh, Comedia Dracotonu este foarte importantă pentru a ajuta de asemenea și apărătorii uh, de drepturi uh, sociale și drepturile omului. Este clar că nu a existat până acum o cooperare adevărată din partea guvernului eritrean și Comisia nu a avut voie să intre în această țară. Aceste texte însă aduc îngrijorare cu privire la decizia, domnule comisar, de a tripla ajutorul către Eritrea nu pare să existe nicio dovadă de schimbare cu adevărat a situației drepturilor omului în Eritrea și Comisia Europeană ar trebui să vadă cum se implementează pachetul de ajutoare cu o comisie de anchetă și ar trebui să se oprească aceste ajutoare până când această comisie ar putea să intre să verifice cum au fost folosite fondurile până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Frunzulică, și acum un minut, uh, domnul Demesmeacher vanmorgen bracht eh, de belgische staatssecretaris voor. Mulțumesc, domnule președinte. Secretarul de stat belgian pentru probleme de azil a declarat eh, pentru radioul eh, flamand că numărul cererilor de azil din Eritrea a fost dublu față de anul 2014 în această lună. Situația pentru drepturile omului este într-adevăr îngrozitoare. De multe ori acești refugiați mor pe drum în plină Mediterană. Belgia oferă o recunoaștere deosebită a situației celor din Eritrea, dar sunt foarte puțini cei care reușesc să ajungă până aici. Ceea ce fac ei și încercarea de a ajunge până aici îi lasă pe mulți pe drum. Această țară este, de fapt, pe locul 181 în ceea ce privește indicatorul de dezvoltare al Națiunilor Unite. Eu cred că situația este de-a dreptul groaznică. E nevoie de ajutor pentru populație, da, însă nu și pentru regimul respectiv. Nu trebuie să cedăm și să renunțăm la principiile noastre. Ajutorul trebuie să fie în folosul păcii. Mulțumesc, domnule Demesmacher, și acum doamna Hauta la un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, cred că pe bună dreptate ați spus că izolația, izolarea nu ajută de prea multe ori, dar ne întrebăm cum putem să dialogăm cu acest regim care, conform tuturor criteriilor, este unul uh, cel mai represiv din lume. Și, în plus, avem de a face cu o țară Uh, care poate fi pusă în topul 3 a țărilor celor mai izolate, uh, alături de Corea de Nord și probabil Turkmenistan. Însă am putea căuta moduri inovative de a acorda pentru colaborare și dezvoltare. Să vă dau un exemplu. O uh, asociație internațională uh, a uh, surdomuților a reușit să aibă un proiect pentru a-i ajuta pe surdomuți din Corea de Nord. Deci, probabil că putem găsi căi uh, de a convinge guvernul că are avantaje în a oferi deschidere. O întrebare. Țările din cornul din uh, Hornul Africii ar putea acționa. Avem o șansă la acest nivel regional? Vă mulțumesc, uh, spune președintele, domnul Stüger acum. Mulțumesc, domnule președinte. Există probleme Uh, foarte mari pentru populația din Eritrea, cu plătirea impozitelor, nu au bani pentru a supraviețui. Vă dați seama cum arată dacă deodată se transferă 312 de milioane de euro către guvernanții din Eritrea. În Eritrea, am auzit bine, cea mai coruptă țară din lume, țara care este foarte jos pe lista uh, libertății presei, de exemplu, chiar în spatele Coreei de Nord. Cum să mai înțelegem ceea ce doriți să faceți dumneavoastră, domnule comisar? Mulțumesc, domnule Stüger. Și acum are cuvântul doamna Ana Gomez. Situația drepturilor omului în Eritrea nu se îmbunătățește deloc. Continuă tortura, încălcarea drepturilor omului, a libertății de exprimare, de asociere și a libertății religioase. Nu există alegeri libere de la declararea independenței în 1993, Constituția nu s-a aplicat niciodată și partidele politice sunt interzise. În afară de aceasta există și problema serviciului militar obligatoriu și munca forțată. Toate acestea fac ca mulți eritreeni să fugă din propria lor țară încercând să-și găsească refugiu în Europa sau în altă parte. De multe ori ajung însă în taberele de refugiați. Uniunea Europeană dorește să tripleze ajutorul pentru dezvoltare pentru Eritrea, însă această politică va fi falimentară până la urmă. Credeți că putem avea o politică de dezvoltare care să nu țină cont de această problemă democratică, de lipsa de oportunități din Eritrea, de această de viziune, lipsă de viziune strategică a UE care nu ține cont de faptul că această țară nu respectă principiile democratice, care pentru noi sunt absolut esențiale uh, în ceea ce privește refugiații care vin prin Mediterana. Mulțumesc, doamnă Gomes, și acum domnul Panțeri pentru un minut. Eu cred că nu Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu trebuie să ne mai mirăm atâta. Eritrea este exemplul clar al contradicțiilor obiective în care se desfășoară politica de dezvoltare a Uniunii Europene. De ce contradicții? Pentru că, pe de o parte, oferim resurse pentru ca să supraviețuiască aceste țări, pentru a încerca să mai frânăm din uh, refugiații care vin peste mare și, pe de altă parte, facem toate acestea într-o țară în care drepturile omului sunt încălcate și în mod evident. E foarte dificil să ieși susține această contradicție, pentru că dacă nu oferă aceste resurse, situația devine mai Uh, dificile pentru cei care au nevoie și în același timp înseamnă și că nici nu avem totuși nici garanția că acestea ajung la persoanele în dificultate. Ce trebuie să facem atunci? Trebuie să introduce comisiei și trebuie să fie scris negru pe alb acest lucru, mai ales ajutorul către, pentru dezvoltare trebuie să fie acompaniat de o activitate de monitorizare a delegației U.N. Eritrea și trebuie împreună să cerem deschiderea imediată a capitolului pe drepturile omului. Numai în acest cadru este acceptabil să, să facem, dăm drumul la decizia luată de către Comisia Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Panzeri! S-a încheiat astfel lista vorbitorilor și trecem la procedura Catch Nu am decât două persoane. Oricum e mai mult decât uh, avem timp, de fapt, dar uh, o să dau cuvântul celor doi colegi. Doamna McGuinness mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte Trebuie să dezbatem tema Eritreei și despre toate acele țări care se confruntă cu corupția, unde oamenii sunt în închisoare, așa cum am auzit de la colegii suedezi, pentru că nu-i putem abandona. Și, practic, suntem prinși între Ciocan și Nicovală. Doamna Hautala a avut o propunere pentru a interveni în aceste cazuri în care banii sunt utilizați în mod corupt. Chiar în această dimineață am a avut aici prezența unui lider, uh, o față bisericească din Nigeria, care vorbea despre impactul Boko Haram și de faptul că aceștia au nevoie de ajutor pentru persoane care nu au adăpost, nu au mâncare, nu au apă. Domnule comisar, spuneați pe bună dreptate că trebuie să rezolvăm aceste probleme, pentru că altfel vom avea în continuare un flux uh, migraționist cu care să nu ne putem descurca. Deci, trebuie să rezolvăm aceste probleme în primul rând la fața locului și chiar dacă politicile noastre eșuează, trebuie să încercăm în continuare pentru a îmbunătăți viața celor care sunt atât de afectați, așa că vă doresc succes. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă McGuinness, și acum domnul Caputo. Le tensioni in Eritrea che è costretta problemele din Eritrea au legătură și cu Europa. Același lucru se vede în fiecare zi din cauza migrato- fluxurilor migratorii și din Siria vin de asemenea persoane care încearcă să traverseze Marea Mediterană. Cea mai mare parte a eritreienilor nu are nicio speranță să supraviețească sau nu are șansă să trăiască mai bine, dar din păcate femeile și bărbații și copiii se urcă totuși pe aceste bărci. Este vorba de o problemă foarte mare care a fost denunțată și de ONU și care a anunțat de asemenea și încălcarea drepturilor omului în Eritrea. Raportul ONU spune că uh, guvernul trebuie să folosește și, cele, și războaiele cu celelalte țări vecine pentru a putea distrage atenția de la încălcarea drepturilor omului și pentru a putea să distragă atenția de asemenea și de la problemele vieții cotidiene. Trebuie să avem un dialog, dialogul de la Azmar însă nu funcționează și trebuie să încercăm să gestionăm mai bine fluxurile migratorii. În același timp însă trebuie să condiționăm ajutoarele economice și să încercăm să condiționăm acestea cu libertatea fundamentală și respectarea drepturilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caputo. Domnul Maria are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eritrea este campioană în deținerea jurnaliștilor. Este o închisoare în aer liber care încalcă drepturile omului. Am avut uh, primăvara arabă și Eritrea în același timp a interzis accesul la internet. Eritrea este în stare de urgență. Uh, guvernul a semnat acordul de la Cotonou, dar nu dă doi bani pe el. Multe persoane încearcă să părăsească Eritrea și devin refugiați. Eritrea trebuie să o pună în practic, să se schimbe, să devină un stat democratic, să aplice principiile statului de drept. Și Europa trebuie să-i ajute pe săracii din Eritrea, nu guvernul plin de oligarhi. Și Eritrea trebuie să știe că nu va primi ajutoare de la UE dacă nu încetează cu abuzul drepturilor omului. Vă mulțumim, domnule Marias. Ați mai fi avut? Ați mai fi avut câteva secunde. Am, am, v-am atenționat numai pentru că vorbeați mult prea repede și interpreții nu reușeau să vă urmărească. Domnul Iacov Cici, acum. Edio i da Eritrea domnule președinte. Într-adevăr, este vorba aici de un regim dictatorial care nu respectă deloc drepturile omului. Problemele sunt grave în această țară africană și pentru asta avem nevoie de o politică echilibrată și corectă. Cred că domnul comisar Mimița a dat dovadă în discursul său de acest lucru. Dânsul spunea că echilibrul nu are drept scop acela de a oferi fonduri regimului la putere, ci să promoveze proiecte, programe care într-un fel sau altul să ajute populația locală pentru ca aceștia să-și îmbunătățească nivelul de trai pentru a rămâne în propria lor țară și să nu înceapă traversarea Mediteranei așa cum o fac acum. De aceea susțin acest proiect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iacovcic, și acum doamna Petir. Situația cu Eritrei zvoni na uzbunu. Uspela e să vrha liste zemalia. Mulțumesc! se pare că Eritrea a reușit să, dea, uh, să ia locul Coreei de Nord uh, în ceea ce privește lipsa libertății uh, presei și de exprimare. Și foarte mulți jurnaliști sunt deținuți, dar nu sunt urmăriți numai jurnaliștii, ci și credincioșii altor religii față de cele patru religii oficiale. Tinerii, de asemenea, trăiesc cu frica serviciului militar nelimitat ceea ce face ca în fiecare lună 4.000 de eritreeni să își părăsească țara. Practic, uh, și în 2013, întreaga echipă de fotbal a țării uh, a fugit din țară. Eritreenii încearcă să uh, preferă să-și piardă viața fugind din țară decât să rămână să trăiască în această țară. Din ianuarie, 14.000 de refugiați au ajuns în Italia din Eritrea pe vase fragile devine o problemă pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președintele, domnul Kelly acum. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, cerut deja de mai multă vreme să se evalueze datele pe care le avem în ceea ce privește ajutorul uh, pentru dezvoltare în țările corupte și dictatoriale și cred că Eritrea este una din acestea. E vorba de o țară care are același președinte din 91, nu are Constituție, nu are justiție independentă, nu există alegeri și nu există nicio libertate a presei. De fapt, este chiar ultima pe lista uh, libertății presei țărilor în ceea ce privește libertatea presei. Așadar, avem foarte multe probleme și nu știu în ce măsură vom putea să-i ajutăm cu adevărat pe cetățeni, refugiații, uh, Poate pe termen scurt vom putea să-i ajutăm pentru ca să aibă o calitate a vieții cât de cât, însă după aceea va trebui să ne gândim ce facem cu ajutorul uh, pentru dezvoltare. În orice caz trebuie să îl condiționăm de, de uh, respectarea drepturilor omului, măcar a drepturilor fundamentale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kelly, și acum în final, uh, la sfârșitul lui Catch the Eye, domnul Schwab are cuvântul domnule președinte domnule comisar eritreea pentru noi uniunea europeană este o dilemă adevărată pentru că pe de o parte avem abuzuri ale drepturilor omului restricții ale libertății presei și altor libertăți democratice și asta ne face să ne întrebăm dacă este posibilă o colaborare cu această țară. Însă, pe de altă parte, cred că suntem cu toții de acord și dezbaterea a arătat-o că avem un interes să-i susținem pe oamenii care trăiesc acolo în condiții grele și să le oferim perspective de ajutor de dezvoltare, astfel încât ei să aibă o perspectivă de viitor în țara lor și să nu devină victimele traficanților uh, pe uh, vasurile din uh, Mediterană. Cred, domnule comisar, că trebuie să avem un răspuns echilibrat. Nu putem doar să spunem că dăm mai mulți bani la bugetul de ajutor de dezvoltare trebuie să ne asigurăm în același timp că regimul aude din partea noastră foarte clar că trebuie să ia măsuri pentru a îmbunătăți situația. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Schwab. Procedura catch se încheie aici. La finalul dezbaterii dau cuvântul domnului comisar Mimița. I agree with the concerns and condemnation. domnule președinte. Sunt de acord cu îngrijorările manifestate legate de regimul dictatorial și de încălcările drepturilor omului despre care ați vorbit în Eritrea. Ar trebui să ținem cont de contextul dificil în care lucrăm, pentru că ne confruntăm practic cu două opțiuni. Ori suspendăm toate programele de ajutor, ori centrăm mai bine ajutorul nostru pentru ca acesta să ajungă la cei care au cea mai mare nevoie. Noi considerăm că este mult mai bine să continuăm intervenția noastră și angajamentul față de Eritrea prin instrumentele de care dispunem. Bineînțeles, vom monitoriza îndeaproape situația referitoare la drepturile omului din Eritrea. Iau notă de propunerile și comentariile pe care le-ați făcut, de care vom ține cont atunci când vom face programul național pentru Eritrea în cadrul celui de-al 11-lea Fond European de Dezvoltare pentru a ajuta cetățenii și nu guvernul și pentru a rezolva mai bine problemele care se află la rădăcina imigrației. Noi dorim să utilizăm mai bine și posibilitățile de cooperare regională și cele, să, și ne alăturăm sancțiunilor internaționale sau europene care au fost aplicate regimului din Eritrea. Să nu uităm totuși că principalul nostru obiectiv este acela de a îmbunătăți condițiile de trai pentru populație și în felul acesta să contribuim la stabilizarea situației de acolo. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar Mimița. Cu aceasta se încheie dezbaterea. Trecem la următorul punct de, la, de pe ordinea de zi, declarațiile ale Consiliului și ale Comisiei privind atacurile cibernetice împotriva mass media, amenințarea la un nou nivel la adresa securității cibernetice. Îi urez bun venit doamnei Calinia Lucașevica și îi dau cuvântul.